comisia competentă pe fond. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul domnule Karim. So, you are noticed here... Domnule Karim, pe lista mea apăreți ca raportor din umbră pentru acest raport. Thank you very much, uh, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc colegului nostru pentru volumul de muncă extraordinar dedicat uh, pregătirii acestui proiect de aviz în numele comisiei noastre. Aș dori să spun și eu că suntem cu totul de acord cu consolidarea poziției parlamentelor naționale. Acestea ar trebui să primească mai multe competențe în politica comercială a Uniunii Europene asemenea soluție sporind legitimitatea democratică a activităților Uniunii Europene și în Comisia pentru Afaceri Constituționale eu am apărat cauza subs- uh, subsidiarității și uh, proporționalității în ultimii șase ani. Ar trebui să cerem Uniunii Europene să respecte sentința Curții Europene de Justiție privind uh, acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Singapore și cererea de a include parlamentele naționale în uh, procesul de ratificare a acestui acord de liber schimb, respectându-se dispozițiile constituționale relevante din uh, statele membre ale Uniunii Europene, în același timp cerându-se respectarea competențelor parlamentelor naționale. Grupul meu politic este de acord cu cererea parlament, raportorului de a exista un grad mai mare de transparență, respectându-se normele naționale, principiul proporționalității și subsidiarității în același timp, ținând seama de caracterul larg consultativ al parlamentelor naționale, cu excepția garantării respectării principiului proporționalității și a subsidiarității, aș propune o soluție alternativă care ar putea să ne fie utilă în a merge înainte. În primul rând, abilitatea, um, prerogativele Parlamentelor Naționale de a bloca um, uh, propuneri ale Uniunii Europene nedorite plecând de la 16 state membre, apoi o prelungire a termenului limită de 8 uh, săptămâni pentru parlamentele naționale, uh, Uh, până la 12 săptămâni, tocmai pentru a putea furniza avizele motivate necesare pentru a protesta la anumite propuneri și Comisia Europeană tocmai examinează modalitatea în care un asemenea angajament mai mare din partea Parlamentelor Naționale ar putea să fie încurajat. Apoi, o serie de parlamente naționale ar trebui să primească dreptul de a face propuneri legislative și de a revizui uh, legislația existentă, asemenea propuneri urmând a fi tratate de către Comisie, așa cum se întâmplă și acum cu inițiativa cetățenească europeană. Și, în fine, parlamentele naționale ar trebui să fie informate dacă Comisia inițiază o procedură de încălcare a tratatelor împotriva unui stat membru care încalcă valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Parlamentele naționale sunt cu aproape cu totul excluse de la monitorizarea chestiunilor care țin de politica de securitate și cea externă și pentru a schimba această situație putem face următoarele propuneri. Parlamentele naționale ar trebui să aibă dreptul de a adresa întrebări Consiliului privind politica uh, PESC, și uh, în, alta, în altul reprezentant uh, responsabil pentru PESC ar trebui să se consulte nu doar cu Parlamentul European, dar și cu parlamentele naționale. De exemplu, o dată pe an, pe parcursul uh, reuniunii speciale COSAC. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul domnul Dușnar. Doamna Beghin. Grazie. Mulțumesc. Sunt puțin surprinsă de faptul că azi nu are loc nicio intervenție în legătură cu acest aviz al colegului Obermeier, care, după părerea mea, este foarte important din punctul de vedere al conținutului. Eu uh, sper că uh, nu va aduce niciun prejudiciu Eh, eforturilor unui grup parlamentar doar pentru că e grupul lui Marine Le Pen. Eu nu doresc să apăr Frontul Național și cu atât mai puțin grupul ENF, eh, pentru că nu sprijin foarte multe idei și poziții ale acestui grup, dar cred în grupul, în dreptul lor și, al, și în dreptul cetățenilor care au votat să fie ascultați aici în instituțiile europene. Deci sper că nu e nicio intenție de a se boicota avizul colegului, pentru că nu i s-ar face rău, rău colegului sau grupului său, ci milioanelor de cetățeni care au votat pentru grupul său sau pentru acești deputați. Poate nu suntem de acord cu acești cetățeni, dar dacă îi ignorăm, cred că vom, fi vom avea atitudine contraproductivă pentru că nu vom face decât să le trezim sentimente și mai negative față de Europa. Noi spunem că dorim să apărăm pe cei oprimați în țările în, în dictaturi, dar dorim să-i blocăm pe de altă parte pe cei a căror um, opinie nu împărtășim. Um, cred că includerea Parlamentelor Naționale în procesul decizional din Europa în ceea ce privește tratatele de liber schimb, uh, cred că este bun și merită să votăm pentru acest raport, indiferent cine l-a pregătit și cred că merită dezbătut. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dau acum cuvântul Comisiei. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și eu Comisiei INTA pentru munca investită în pregătirea acestui raport. Aș dori să subliniez că, desigur, și Comisia consideră că este important să implicăm parlamentele naționale. Așa cum am, discu- așa cum am spus deja data trecută când am discutat acest raport, Comisia Europeană de mai multe ori a purtat uh, discuții cu parlamentele naționale și contribuțiile acestora, din punctul nostru de vedere, sunt deosebit de prețioase. Este important, așa cum se menționează în proiectul de aviz, că ex- să există suficiente, să există o bună informare a parlamentelor naționale, nu doar din partea guvernelor uh, lor, care au un rol de jucat și în uh, Consiliu, pentru că această, inform- acea, această informare le permite să se achită de rolul control democratic care le revine, așa cum și Parlamentul European își exercită prerogativele de control. Acest raport se concentrează mai mult pe aspectele comerciale și din acest punct de vedere salutăm uh, propunerile făcute. Vă stăm la dispoziție pentru discuții ulterioare legate de un grad mai mare de transparență și de Uh, eforturile pe care le-am depus deja în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Obermeier. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, în Austria spunem că intervențiile scurte și succinte sunt cele mai relevante. Am Aș dori să mulțumesc celor care au contribuit într-un mod uh, constructiv. Domnul Karim a făcut câteva eh, observații de natură practică, colega Begin uh, și-a exprimat câteva preocupări care, într-o anumită măsură, cred că sunt uh, întemeiate. Eu sunt un optimist și am uh, speranța că voi primi amendamente și contribuții interesante pentru a îmbunătăți acest proiect de aviz. Nu cred că este un subiect care să fie dincolo de interesele uh, grupurilor și partidelor politice, pentru că este în interesul tuturor ca acceptanța Uniunii Europene să sporească în uh, statele membre și în rândul uh, cetățenilor europeni. Cred că acesta trebuie să fie interesul tuturor eu, eurodeputaților. Aș dori să mulțumesc pentru propunerile concrete făcute și m-ar interesa coleg, uh, părerea colegilor legătură cu câteva puncte. Dacă, de exemplu, ne dorim o mai mare implicare a parlamentelor naționale, cum uh, definim cel mai bine acest lucru și cum creăm o structură care să, care să permită această implicare? Dacă putem să lucrăm doar cu uh, grupuri politice din interiorul parlamentelor naționale sau putem să implicăm, de exemplu, și ONG-urile din societatea civilă. Și vă mulțumesc pentru orice propuneri pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 22 iunie la ora 18 și în 10-11 iulie, viitoarea reuniune, vom vota acest proiect de aviz. Mulțumesc și acum trecem la punctul 24, o discuție în comun a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind com- comerțul cu produse ecologice și recomandările privind modernizarea acordului de asociere UE-Chile. Sunt două domenii de relevanță în contextul acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și uh, Chile. Raul Fernandez, ambasadorul Republicii Chile, este alături de noi pentru a participa la această dezbatere. Bine ați venit! Și o să avem ocazia unui schimb de opinii. Doamna Rodriguez Pineara nu este prezentă și aș dori să știu dacă este cineva prezent care poate să ne prezinte poziția dumnei. Văd că nu este cazul. Atunci aș dori să dau cuvântul raportorului din umbră, domnul Mato. Brevemente, lamento que că nu Inma aquí, pero ya hemos hablado muchas veces de... Foarte pe scurt, pentru că Imaculada Rodriguez Pinheiro nu este prezentă, am să iau eu cuvântul. Am discutat de mai multe ori uh, acest dosar oricum. Salut prezența ambasadorului. Uh, cred că suntem cu toții de acord uh, aici. Vorbim despre respectarea cerințelor pentru produsele ecologice și recunoașterea reciprocă a acestor produse care respectă mediul înconjurător. Avem două proceduri care se desfășoară în uh, paralel. Avem, uh, în primul rând, raportul cu privire la pilonul comercial și apoi avem um, discuțiile cu privire la comerțul cu produse ecologice. Așadar, uh, avem un calendar diferit pentru acestea și în funcție de ce se întâmplă, vom vedea modificări ale acordului general. Prin urmare, acordul de asociere probabil că va fi modificat. Ceea ce discutăm aici, în orice caz, va trebui să țină seama de regulamentul privind produsele din agricultura ecologică. Asta e abordarea pentru care am optat. Acum, în rândul fermierilor europeni există unele temeri. Vorbim despre niște echivalențe Și poate părea ciudat că în unele țări poți folosi anumite substanțe pentru cultivarea de produse ecologice, în timp ce în Uniunea Europeană aceste produse nu sunt permise în agricultura ecologică. Deci trebuie să evităm astfel de discrepanțe. Și mai trebuie să ținem seama, invit Comisia să fie atentă, Trebuie să ținem seama de un raport pe sănătatea animalelor, întocmit tocmai de comisie, unde se vorbește despre organismele de certificare și trasabilitatea produselor care intră în uh, lanțul de consum. Sunt pe deplin convins că Chile este un uh, aliat important al Uniunii Europene, deci nu încape nicio îndoială că trebuie să continuăm acest acord și să-l modernizăm. Cum doamna Rodriguez Pinheiro nu este aici, va trebui să spun uh, eu că avem și câteva amendamente. Nu e vorba de chestiuni de substanță. De pildă, în ce privește sistemul de penalizări, noi nu credem că el trebuie aplicat așa cum este propus în considerente. Nu ni se pare că e cea mai bună abordare. Iar experiența de până acum cu Statele Unite ne arată că această abordare nici măcar nu funcționează. Ar trebui, în schimb, să promovăm cooperarea și dialogul mai degrabă decât sancțiunile. O altă preocupare? Articolul L care se referă la lucrătorii detașați. Pentru ce? Aici uh, cred că trebuie să facem distinție uh, despre ce fel de muncă vorbim. În funcție de asta să ne conturăm o abordare. Cred că e nevoie de o altă abordare aici. Apoi la amendamentul P, nu înțelegem de ce am avea nevoie de raportare pe fiecare țară în parte la schimbul de informații automat. Acest lucru este deja negociat în Uniunea Europeană și nu ni se pare foarte înțelept să impunem o astfel de cerință statului cilian, că nici măcar încă noi nu am adoptat-o. Sigur, salut eforturile făcute de Chile cu privire la egalitatea de gen. Noi trebuie să încurajăm statul cilian în acest sens, dar nu cred că merită să alucăm un capitol întreg acestui uh, aspect în acord. Ar trebui să vorbim despre perspectiva de gen, însă mai restrâns. Mai sunt și alte aspecte Vom depune amendamente și vom încerca să aducem o contribuție serioasă. În orice caz, propunerea ni se pare bună, necesară și ar trebui să facem tot ce putem pentru a promova relațiile cu o țară precum Chile, care a fost un partener pentru noi și cu care avem uh, legături strânse. Așa că susținem propunerea. Mulțumesc. The floor to the ambassador. Mulțumim. Dăm acum cuvântul domnului Fernandez, ambasadorul Republicii Chile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu uh, concis. Mă bucur foarte mult să mă aflu în rândul dumneavoastră și sunt de acord cu eurodeputatul care a luat cuvântul. Două lucruri sunt importante pentru mine. Produsele ecologice. Chile a depus mari eforturi pentru a se alinia la norme care garantează reciprocitatea între Uniune și țara mea. Asta fiind spus, uh, înțelegem că de acum înainte va exista reciprocitate. Deci, uh, gata. Asta înseamnă eforturi de dezvoltare durabilă. Cu privire la modernizare, este clar că din 2002 s-a scurs uh, suficient timp de la momentul în care a intrat în vigoare acest acord. Deci era nevoie să mai uh, înnoim, să mai înviorăm puțin uh, măcar anumite părți din acord și să adăugăm altele care atunci nu existau. precum dezvoltarea durabilă. Deci lucruri care inițialmente nu fusese prevăzute, dar care astăzi sunt importante și trebuie incluse în acord. Așa că cu mare interes o să începem negocierile și sperăm să fie fructuoase. Mulțumesc! Thanks a lot, Ambassador. Mulțumim, domnule ambasador. Acum dăm imediat cuvântul raportoarei noastre, Ima. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer uh, mii de scuze. Credeam că la 4.30 este dezbaterea. Iată de ce nu am fost prezent în momentul în care ați început. Salut uh, cordial uh, prezența ambasadorului și colegii de la ambasada ciliană. Salut prezența Comisiei Europene. Lucrez îndeaproape pentru a promova relații comerciale bune cu Chile. Așteptăm un aviz de la Comisia Agri. Raportorul nu poate participa, din păcate, dar face o muncă bună împreună cu ceilalți membri ai Comisiei Agri. Avizul a întrunit o largă majoritate acolo. În ce privește comerțul cu produse ecologice, de fapt este primul astfel de acord pe care îl uh, încheiem în vederea promovării uh, produselor ecologice. În acest acord, Chile recunoaște toate produsele europene certificate, în timp ce Uniunea Europeană exclude produsele pe bază de carne animală care nu îndeplinesc cerințele. dacă în produsele ciliene există urme de, de alte produse importate din uh, țări terțe, nerecunoscute ca atare de Uniunea Europeană, deci care nu respectă cerințele de uh, producere în uh, producere eco, înseamnă că acestea nu vor fi echivalate. Avem o serie întreagă de produse acoperite de acest acord. Și în lumina vizului Agri, eu propun să ne dăm consimțământul pentru ratificarea acestui acord. Însă, trebuie subliniat că nu avem suficiente informații deocamdată. Aș cere, deci, Comisiei Europene să informeze Parlamentul de îndată să ne informeze inclusiv despre activitățile comitetului mixt și pe parcursul punerii în aplicare. La iar această informare să se facă înainte de expirarea perioadei de 3 ani, după care să putem face o reevaluare la fiecare 3 ani. Sper să putem conta pe membrii Comisiei INTA pentru ratificarea acestui acord. În al doilea rând, modernizarea pilonului comercial al acordului de asociere UE-Chile. Vreau să spun că nu prea avem mult timp la dispoziție, am primit uh, documentele de la Comisia Europeană abia în urmă cu câteva zile, așa că o să vă rog să facem un efort și să ne putem exprima înainte ca acest acord să fie adoptat de către Consiliu. Chile este un partener privilegiat al Uniunii Europene, avem angajamente comune cu privire la apărarea drepturilor omului, o globalizare uh, echitabilă și așa mai departe. Acordul din 2002 a funcționat bine, a multiplicat schimburile comerciale, au crescut investițiile și bilanțul e pozitiv pentru Uniunea Europeană. Dar este esențial să putem moderniza acest acord de asociere, în special pilonul comercial, pentru că de atunci, de la momentul încheierii sale, cele două părți au semnat deja acorduri mai ambițioase. Deci, vrem să putem uh, vorbi despre o politică comercială în vederea dezvoltării, o politică inclusivă. Avem uh, serviciile publice, educația, responsabilitatea întreprinderilor și așa mai departe. Vorbim și despre uh, transparență, consultarea societății civile și um, o mai mare participare la Comitetul Consultativ Comun. Avem 17 acorduri bilaterale care uh, au o clauză ISDS și ne-am angajat să înființăm un tribunal, o instanță multilaterală care să se ocupe doar de litigi investiționale. E nevoie de o listă pozitivă trebuie să ne asumăm niște angajamente clare și acolo să trecem toate interesele publice de interes general. Tot așa, trebuie să avem prevederi clare în ce privește proprietatea intelectuală, care trebuie protejată. Totodată, trebuie să garantăm interesul părților de a legifera și reglementa în uh, chestiuni de interes public și uh, poate exista chiar posibilitatea de a permite renaționalizarea serviciilor privatizate. Apoi, uh, cooperarea în materie de reglementare trebuie să fie facultativă și nu obligatorie. Trebuie să garantăm uh, o bună aplicare a normelor sanitare, fitosanitare și apoi e nevoie de un capitol pentru uh, comerț și dezvoltare durabilă, un capitol care să aibă prevederi uh, constrângătoare și uh, care să fie însoțit de sancțiuni în caz în care litigiile se soluționează nefavorabil. Mai avem nevoie și de prevederi de mediu conjurător și, în fine, un capitol pentru IMM-uri cu obiective clare și cuantificabile să putem facilita schimburile cu astfel de IMM-uri și să înființăm ghișee unice ca măsură activă. Și apoi, bineînțeles, e nevoie de un capitol cu privire la egalitatea între femei și bărbați. Chile a devenit uh, un uh, bun exemplu în negocierile cu Canada, cu Mexic. Avem uh, acolo un guvern liberal, avem un guvern socialist. Cu toate acestea am reușit uh, să demonstrăm că uh, egalitatea între femei și bărbați poate fi negociată indiferent de culoarea politică. Am uh, vorbit despre importanța perspectivei de gen în schimburile comerciale și doamna comisar Malmström a anunțat că va fi introdus și un capitol cu privire la egalitatea bărbați-femei în acordul cu Chile. Iată o victorie pentru inclusivitate, pentru că Uniunea Europeană uh, trebuie să lupte pentru aceste valori. Și apoi, domnule președinte, o recomandare către Comisia Europeană. Nu uitați că la finele negocierilor noi și cetățenii europeni, practic, suntem cei care vom aproba sau vom respinge acordul. Prin urmare, vă rugăm să colaborați cu noi, cu raportorii din umbră și eu o să vă stau la dispoziție. Thanks a lot. Um, Mulțumim foarte mult. Acum Emma McClarkin de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor, cu care suntem uh, de acord este uh, foarte necesar să modernizăm acordul de asociere cu Chile, în special pilonul comercial. A fost un acord extrem de benefic pentru noi pe parcursul anilor și Chile este unul dintre statele cele mai prospere și stabile din America de Sud, una din economiile cu cea mai mare rată de creștere în deceniile trecute. Am văzut o creștere semnificativă în schimburile economice dintre cele două țări, iar Chile a fost un, mare, un bun partener comercial pentru noi. Iată, acum suntem într-un context geopolitic favorabil. Negocierile cu uh, TTIP par să stagneze. Putem să ne concentrăm așadar pe restul acordurilor. Salutăm uh, orientarea și principiile generale din uh, raportul prezentat. Avem însă câteva puncte care ne îngrijorează, pe care aș dori să le menționez. E vorba mai ales de secțiunea 1D, unde se vorbește despre o distribuire mai inclusivă a beneficiilor comerciale și beneficiile aduse de globalizare. E nevoie de detalii aici. Ce fel de măsuri concrete aveți în vedere, doamnă raportor? la ce nivel s-ar pune în aplicare. Tot aici vedem că se cere o clauză orizontală pentru drepturile omului aplicabilă la tot acordul de asociere. Noi întotdeauna cerem partenerilor noștri comerciali să respecte mediul, drepturile socioeconomice, politice. Nu știu însă cum credeți că va putea fi um, formulată această clauză privind drepturile omului Acestea sunt uh, cele două aspecte pe care am vrut să le aduc în atenție și mai avem și uh, o preocupare legată de impunerea de sancțiuni și de acele prevederi obligatorii um, pentru dezvoltarea durabilă. Știu că aici uh, au apărut niște tensiuni în grupul nostru, mai ales că avem și alte acorduri pe care le negociem uh, în uh, paralel. Dar, în orice caz, așteptăm cu interes să colaborăm cu uh, raportare și cu raportori din umbră. Mă întreb însă dacă în acest moment Comisia ar putea să ne răspundă, să ne spună, dat fiind avizul recent al Curții Europene de Justiție cu privire la acordul UE-Singapore, dacă există vreun impact, vreun efect asupra acestui acord și uh, dacă e afectat uh, calendarul. Președintele, mulțumesc acum din partea ALDE. Dita. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi uh, salutăm modernizarea acordului de asociere UE-Chile. Așa cum s-a spus, Chile este un partener comercial important pentru Uniunea Europeană și este uh, țară cu care avem în comun foarte multe valori. Sper să ne putem uh, actualiza relațiile astfel încât ele să arate așa cum ar trebui. Sunt de acord cu uh, multe din uh, lucrurile spuse deja de doamna raportor. Avem capitolul privind serviciile, IMM-urile, indicațiile geografice, uh, achizițiile publice, eu aș merge și mai departe, aș adăuga un capitol privind energia, care mi se pare foarte important, și um, o secțiune și pentru drepturile de proprietate intelectuală. Referitor la investiții, și aici trebuie să dăm dovadă de ambiție. Țara mea a avut un acord de investiție cu Chile înainte să aderăm la Uniunea Europeană, deci cred că dacă am adăuga un capitol de investiții, ar fi reciproc avantajos. Per total, noi vom depune câteva amendamente, câteva comentarii. Singurul semn de întrebare acum se leagă de acest sistem uh, bazat pe sancțiuni. Se tot vorbește despre diverse sancțiuni și suspendări în acest proiect de text. Cam atât. Restul înscris. Mulțumesc. Mulțumim. Aceștia au fost raportori din umbră. Acum dau cuvântul președintelui delegației cu Chile. Constanță Crel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia dumneavoastră este foarte rapidă. Tocmai vin de la Comisia ITRE, unde am asistat la audierea doamnei Gabriel, un subiect și, și pentru mine foarte interesant, tocmai de aceea am întârziat câteva minute, pe parcursul căreia sper că nu am ratat lucruri prea interesante, însă am citit raportul doamnei uh, Rodriguez și pot să îmi permit și eu câteva, câteva comentarii. Colaborarea în, de, în delegația cu, pentru relațiile cu Chile uh, funcționează foarte bine și cred că acest uh, stat sud-american este un exemplu din punctul de vedere al, stab- al stabilității, din punctul de vedere al evoluției înspre respectarea unor valori pe care uh, le împărtășim și nu este cel mai vechi, dar este printre cele mai vechi acorduri de asociere încheiate de Uniunea Europeană cu un partener extern. Tocmai de aceea, acesta este unul din motivele pertinente pentru modernizarea acestui acord de asociere. Și ceea ce pe mine m-a impresionat în mod specific, așa cum a spus și doamna Rodriguez, este cât de activi sunt uh, chilienii pentru a moderniza acest acord. Este un lucru pe care trebuie să-l sprijinim și noi și sper că mă voi bucura de sprijin din acest punct de vedere și în Comisia INTA pentru a ajunge la un acord uh, de asociere cât mai modern, cât mai repede posibil. Calendarul a fost uh, stabilit, pregătirile s-au desfășurat foarte bine și ceea ce mă bucură pe mine în mod deosebit este colaborarea strânsă între Comisia INTA și delegația condusă de mine, delegația și Comitetul uh, Comun. Sunt uh, rezultatele acestui acord de asociere. Aceste două organizații um, activează de mai mulți ani cu succes în, în colaborare și cu partenerii din Chile și sunt organizații care cred pot însoți în mod util această dezbatere. După discuțiile pe care le-am purtat în ultimii ani în Uniunea Europeană, avem și uh, posibilitățile de a, de a prezenta un uh, acord modern și din punctul de vedere al relațiilor uh, comerciale, astfel pentru a depăși Um, acordurile bilaterale um, existente deja de 17 ani între uh, statele membre ale Uniunii Europene și uh, Chile. Cred că ar fi o posibilitate de modernizare a politicii comerciale a Uniunii Europene. M-a bucurat de asemenea faptul că trans- uh, cererile de transparență din partea Uniunii Europene au găsit răspunsuri tot mai bune, poate nu sunt răspunsurile perfecte, dar răspunsurile au devenit tot mai bune, deci partenerii din Chile au sporit uh, transparența, se poartă un dialog real cu reprezentanții societății civile, este un nou exercițiu la care recurge uh, guvernul din Chile, am, uh, m-am întâlnit cu reprezentanța ai societății civile care mi-a spus că sunt uh, interesați și ei de o nouă politică comercială, însă își doresc ca vocea lor să fie ascultată, ceea ce nu s-a întâmplat și nu se întâmplă în mod automat în momentul în care sunt negociate asemenea acorduri de, li- de liber schimb. Și aș dori să spun câteva lucruri și despre acordul privind comerțul cu produse ecologice care ne demonstrează că lucrurile au evoluat foarte mult în ultimii ani, astfel încât acum este posibilă recunoașterea uh, produselor uh, ecologice. În Chile, etichetele europene sunt uh, recunoscute și invers, sistemul de etichetare chilean este recunoscut în, în Europa. Deci vedem că agricultura poate evolua și în America de Sud în beneficiul consumatorilor, dar și în beneficiul producătorilor agricoli din uh, America Latină, din Chile și uh, îmi doresc ca raportul doamnei Rodriguez să se bucure de succes, să ajungă cât mai repede în plenară, astfel încât acest pas uh, important de însoțire a acordului de asociere să poată fi făcut cât mai repede posi- posibil și să contribuie și el la uh, modernizarea întregului acord de asociere UE-Chile. Vă mulțumesc. Mark, yes, this... Revenind la prima dumneavoastră observație, într-adevăr, această comisie acționează rapid, în mod specific, precis și întotdeauna suntem orientați asupra unor soluții, nu asupra unor probleme. N-am avut niciun dubiu în legătură cu asta, spune doamna Crez. Domnul Salafranca, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că Hmm. Relația cu Chile este o adevărat un adevărat model de cooperare între Uniunea Europeană și o țară terță. Chile este una dintre primele țări cu care am semnat o clauză de cooperare, un acord de cooperare cu o clauză legată de respectarea democrației și cu o componentă de comerț liberalizat. Și așa cum a spus și doamna Creu, președinta delegației noastre de cooperare cu Chile, acest acord a dat deja rezultate excelente. Cred că trebuie să revizuim acest acord uh, pentru că lucrurile s-au schimbat față de momentul intrării în vigoare a raportului precedent. Eu am fost raportor al Parlamentului pentru acest raport de acord de asociere. Bineînțeles, trebuie să avem un uh, acord mai ambițios, mai modern și adaptat circumstanțelor actuale. Sunt de acord cu observațiile, mai ales și cu evaluarea textului realiat de colegii mei și, domnule președinte, cred că trebuie să profităm de trei elemente din textul prezentat de doamna raportor Rodrigo Spriniero. Stabilirea regulilor de origine și respectarea lor um, și uh, sprijinirea investițiilor bilaterale, iar serviciile nu sunt suficient acoperite de acordul actual. Un ultim punct care mi se pare important și știu că pot să contez pe înțelegerea multor membri ai comisiei. E vorba de importanța factorului timp. Am auzit-o pe doamna Malmström în cadrul dialogului structurat, însă ne-a explicat prioritățile. Trebuie să ținem cont de faptul că în Chile în curând vor avea loc alegeri prezidențiale. În Uniunea Europeană ne apropiem și noi de alegeri. Suntem la jumătatea mandatului, am depășit jumătatea mandatului și este important să ținem cont uh, de um, aspectele legate de calendar. Nu cred că trebuie să fim prea paternaliști. Decile e o țară mică, dar e o țară cu care avem principii majore în comun și cooperarea noastră a funcționat întotdeauna foarte bine. Toate aceste elemente se regăsesc în text. Ne um, bazăm uh, pe avantajele reciproce ale acestui acord și vă atrag atenția asupra faptului că calendarul indicat de doamna comisar ne impune să adoptăm rapid diferitele texte, să avansăm rapid în negocieri și sper, domnule președinte, că vom putea ratifica rezultatul acestor negocieri, care în principiu nu vor fi complicate, dar cred că trebuie să putem să ratificăm acest acord înainte de sfârșitul mandatului. Mulțumesc! And, um... Mulțumesc! Acum dau cuvântul Comisiei. Avem doi reprezentanți ai Comisiei alături de noi, Matias Jurgensen de la DigiTrade și domnul Martin Plața de la DG Agri. Cine dorește să ia cuvântul mai întâi, vă rog. Vă mulțumesc tuturor. Bună ziua. Sunt Luis Martin Plaza de la DG Agri. Eu mă ocup de comerțul internațional cu produse agricole. Îmi pare rău, colegul meu nu a putut veni. Um, pentru că avea alte obligații. Eu voi încerca să răspund temerilor domnului Mato în legătură cu produsele bio. Nu doream să spun mai mult decât se spune deja în raport, pentru că lucrurile sunt spuse, explicate foarte bine. Sunt explicate toate avantajele oferite de acest acord, dar doresc să repet faptul că Comisia a informat înainte de începerea negocierilor în noiembrie 2015, deci înainte de începutul negocierilor și în uh, martie 2016, am transmis Consiliului și Parlamentului informații în legătură cu situația de atunci. În legătură cu temerile domnului Mato, în legătură cu echivalențele, doresc să liniștesc pe dânsul și pe agricultorii care le-au informat în legătură cu faptul că substanțele active din țările terțe în aceste tipuri de acorduri de echivalență reprezintă una dintre prioritățile Direcției Generale Agri. Trebuie să vă asigur că toate substanțele uh, autorizate de Chile, pe care le-am evaluat ca fiind echivalente, sunt aprobate în Uniunea Europeană. Deci vă liniștesc. Pentru că Chile a făcut eforturi mari să se adapteze și de lungul procesului de negocieri a renunțat chiar la ultimele substanțe care nu erau autorizate în Uniunea Europeană. Deci, acum avem într-adevăr o soluție echivalentă. În ceea ce privește auditurile care, vor, care, care sunt realizate în țările terțe de către FAO, pot să vă asigur că rapoartele lor nu sunt foarte diferite, că acest raport nu este diferit de cel al FAO, Um, și ale Agenției Veterinare a Uniunii Europene. Sunt uh, controle echivalente cu cele ale organismelor de control din Uniunea Europeană. Dacă se constată neregularități, acestea se semnalează în raport și se cere să se ia măsuri. Dacă nu se iau măsuri de către țara terță, noi luăm măsuri și pot să vă spun că în relația cu India la, la, la alimentele procesate nu avem o situație echivalentă pentru că India nu a respectat anumite condiții și am scos de pe listă alimentele procesate sau prelucrate. Atât am avut de spus, vă mulțumesc tuturor. Matias. Matias. Thank you, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații foarte scurte. Așa cum au spus mai mulți deputați, relațiile cu Chile sunt excelente. Avem un acord bun, dar a trecut timpul și multe aspectele acordului pot fi îmbunătățite, modernizate. De aceea dorim să realizăm o modernizare ambițioasă al pilonului comercial din acord dorim să regândim complet această parte a relațiilor noastre. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dorim să mergem mult mai departe în ceea ce privește accesul la piață, în domeniul serviciilor, dar și al bunurilor, dar și al achizițiilor publice. Dorim reguli mai bune în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, indicațiile geografice și dorim să avem o abordare modernă a investițiilor, a protecției investițiilor sprijinim Tribunalul Internațional pentru Protecția Investițiilor și dorim ceea ce au subliniat mai mulți uh, deputați și anume faptul că vom avea o agendă bazată pe valori. Uh, avem șanse mari pentru că până acum am avut rezultate excelente în relația cu Chile și dorim să rămânem la un nivel de ambiții rezultat în domeniul dezvoltării durabile și, în general, în ceea ce privește agenda comercială, așa cum a spus și doamna comisar în conferința de azi în ceea ce privește relația între comerț și dezvoltarea durabilă. Am notat faptul că în proiectul de rezoluție se exprimă un, ambiții de nivel ridicat, se pune accentul și pe punerea în aplicare. Când vine vorba de punerea în aplicare, suntem conștienți de importanța acestui aspect și, bineînțeles, va trebui să ținem cont și de rezultatul uh, reflecției Comisiei în legătură cu punerea în, în aplicare, care are loc în momentul de față și în curând uh, vom uh, implica și Parlamentul European și alți actori interesați în uh, acest proces. În legătură cu dezvoltarea durabilă și relația cu comerțul, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că proiectul de rezoluție cere ratificarea și punerea în aplicare efectivă a unor convenții mm, pe care însă nu toate statele membre le-au ratificat. Vă atrag atenția asupra acestei probleme pentru că se cer prevederi pentru punerea în aplicare eficientă a acestor, acestor convenții ar putea să um, însemne că statele care nu le-au ratificat să trebuiască să le ratifice. Dar, în general, avem o atitudine foarte pozitivă în legătură cu acest proiect de rezoluție, care reflectă un nivel ridicat de ambiție și cred că va fi foarte util, va indica foarte, în mod foarte util care va fi abordarea dumneavoastră și sprijinul din partea Parlamentului pentru aceste negocieri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Apropo, în legătură cu punerea în aplicare a capitolelor legate de dreptul muncii, voi cita declarația domnului vicepreședinte Timmermans de pe 10 mai. Dânsul atunci a spus că toate acordurile comerciale trebuie să includă astfel de prevederi privind cooperarea și clauze obligatorii Um, și să includă sancțiuni comerciale dacă nu se respectă clauzele sociale și de mediu. Deci, cred că e destul de clar care este poziția Comisiei în legătură cu aceste acorduri. Și am regăsit și în raport acest lucru. Dau cuvântul din nou acum raportorului nostru. Muchas gracias, presidente. Domnul raportor, mulțumesc, domnule președinte. Doresc mai întâi să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, doamnei președinte a Delegației Interparlamentare pentru relația cu Chile, pentru colaborare, pentru sprijin în timpul muncii la acest raport. Doresc să vă să subliniez faptul că, într-adevăr, dorim un raport ambițios, dar trebuie să ne găsim în cele mai bune condiții pentru a-l obține. Cu toții suntem interesați să se întâmple asta și, așa cum am fost cu toții de acord, Chile nu doar sprijină principiile și valorile ale Uniunii Europene, mai mult de atât, este o țară care inspiră încrederea, având în vedere modul în care se, se comportă. Trebuie să ai încredere într-o echipă de negocieri și într-un guvern pentru a avansa împreună. Acum, Uh, pe scena internațională asistăm la o serie de amenințări și cred că trebuie să transmitem populației un mesaj optimist și acesta este tocmai ceea ce vom face noi împreună și anume vom adopta un acord ambițios în care capitolul legat de dezvoltarea durabilă, așa cum a amintit președintele comisiei noastre, făcând aluzie la cuvintele domnului vicepreședinte Timmermans, trebuie să fie un, cap, un capitol cu drepturi sociale și de mediu obligatorii. Este fundamental acest lucru și trebuie să vegem la punerea lor în aplicare și acest acord este cel mai bun loc în care se poate acest lucru. Pentru că eu sunt convins că atât Chile cât și Uniunea Europeană vor face ceea ce vor promite. Deci să nu ne temem de a avea ambiție, să ne, să ne temem dacă nu avem ambiție. Avem nevoie de acest acord și populația cere de, ă, așteaptă din partea noastră să includem acest aspect pentru a ține cont de situația lor specifică în Chile, pentru a putea profita cât mai mult de pe urma comerțului bilateral. Și um, sunt convinsă că cu sprijinul tuturor vom reuși. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 iunie, ora 18. Și vom vota raportul pe 11 iulie. În fine, în septembrie vom adopta în plenară, deci vom acționa destul de rapid și pot să-i răspund astfel și domnului Sala Franca, care a cerut o ratificare cât mai rapidă. Vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la scurta noastră audiere publică privind drepturile de proprietate intelectuală. Subiectul punctul 26 de pe ordinea de zi. So. So, um, our short hearing. Deci avem acum o scurtă audiere privind drepturile de proprietate intelectuală. Avem doi invitați alături de noi. Pe de o parte, domnul Antonio Campinos, director executiv al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală Bine ați venit! Și Carlos Correa, dânsul este directorul Centrului pentru Studii Interdisciplinare privind proprietatea industrială și uh, economie și drept la Universitatea din Buenos Aires și vom avea o videoconferință cu dânsul. Nu, audioconferință. Deci va participa prin audioconferință. Poate cineva să-mi confirme că funcționează audioconferința? Bun, perfect. Deci putem începe. Drepturile proprietății intelectuale sunt un instrument important pentru a asigura inovarea în Uniunea Europeană și Uh, bineînțeles, pentru a încuraja exporturile și pentru a apăra drepturile, locurile de muncă în industria noastră. Principalul cadru um, internațional pentru proprietatea intelectuală este acordul TRIPS, care este un set de reguli și În acordurile noastre bilaterale, comerciale, de exemplu în CETA, există prevederi de asemenea legate de proprietatea uh, intelectuală pentru brevete și așa mai departe. Bineînțeles, întrebarea este dacă aceste reguli sunt suficiente, dacă sunt suficiente într-o perspectivă globală. Deci, trebuie să avem o imagine cât mai completă legată de proprietatea intelectuală, și de efectele politice și economice ale proprietății intelectuale în comerțul internațional. Și voi începe cu, uh, prim, cu primii experți și voi da cuvântul acum, cuvântul domnului Antonio Campinos. Uh, Stimați membri ai Comisiei INTA, stimați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip și eu la această audiere privind drepturile de proprietate intelectuală în comerțul internațional. Mulțumesc domnului președinte, domnului Lange, pentru această ocazie care vine în continuarea vizitei anterioare atât de succes a Comisiei INTA la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală în octombrie anul trecut. Aș dori la mai început să vă aduc aminte care este contribuția oficiului nostru în contextul uh, comerțului internațional. În primul rând, administratorii oficiului nostru administrează drepturi importante la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi marca registrată a Uniunii Europene și designul comunitar înregistrat, ceea ce permite sistem, acestui sistem să funcționeze foarte bine în Uniunea Europeană în parteneriat cu statele membre. Aproximativ 70% din cereri vin din partea unor întreprinderi europene atât de dimensiuni mari sau mici și restul din restul lumii. Oficiul nostru este finanțat în proporție de 100% de contribuțiile utilizatorilor săi. Activitățile oficiului, cu excepția anumitor sarcini specifice din state terțe, efectuate în numele Comisiei Europene, nu reprezintă niciun fel de costul pentru bugetul Uniunii Europene și acest model de finanțare a însemnat că am reușit să uh, ne ocupăm și de sacini uh, complementare, cum ar fi activități de cooperare în Uniunea Europeană și activități de, de cercetare, contribuind și la activitatea altor agenții Uniunii Europene care se ocupă de aspecte uh, relevante din punctul de vedere al drepturilor de proprietate intelectuală. Deci sistemul drepturilor de proprietate intelectuală a funcționat mai bine ca urmare a contribuției noastre. Și aceasta este partea oficiului nostru relevantă pentru subiectul audierii de, uh, audierii de astăzi. Cooperăm cu alte inter- organizații internaționale în mod uh, bilateral sau multilateral prin punerea în aplicare a proiectelor finanțate de agențiile Uniunii Europene. Aceste activități duc la o mai bună înțelegere a rolului drepturilor de proprietate intelectuală în economie și în societate și uh, Uh, diseminează și dincolo de frontierele Uniunii Europene o înțelegere comună a abordării vis-a-vis de drepturile de proprietate intelectuală. În ultimii ani, oficiul nostru a funcționat ca o agenție de punere în aplicare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în China, regiunea ASEAN, în Rusia și în India. De curând, oficiul nostru a semnat mai multe acorduri cu Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a um, alte trei proiecte în China, Asia de Sud-Est și America Latina cu o finanțare totală de 22 de milioane de euro. Aceste rezultate fiind importante și pentru utilizatorii drepturilor uh, de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană, oficiul nostru cofinanțează aceste acțiuni cu o contribuție medie de 15% uh, pentru fiecare proiect finanțat. Toate aceste proiecte oferă beneficii dincolo de obiectivul evident, de asistarea în crearea unui sistem de proprietate intelectuală. În domeniul comerțului, Uniunea Europeană dorește să stimuleze creșterea economică, locuri de muncă, competitivitate și investiții în Uniunea Europeană. În mod specific, ă, aceste proiecte doresc să sprijină ă, negocierea și până în aplicare unor ALS-uri în ă, anumite regiuni. Oficiul, oficiul nostru, datorită perspect, uh, participării globale, are o perspectivă mai cuprinzătoare decât se întâmplase în urmă cu câțiva ani. Însă, desigur, drepturile de proprietate intelectuală au devenit tot mai importante în general pentru economie și societate. Și în acest punct de vedere, activitatea Observatorului European privind nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală a fost deosebit de importantă în, în conștientizarea și informarea vis-a-vis -vis de problemele existente și mi aduc aminte cu, foarte bine cuvintele fost, fostului comisar Michel Barnier în momentul în care a vizitat oficiul nostru anul 2012, moment în care era comisar responsabil de piața internă și de servicii, a spus că atunci când vine vorba de contrafacere, Comisia Europeană trebuie să înțeleagă în primul rând ce se întâmplă și apoi să treacă la Uh, acțiuni. Deci înțelegerea a fost prima parte a misiunii noastre și am oferit cifre concrete uh, privind uh, contribuția industriilor care se bazează pe drepturile de proprietate intelectuală pentru a înțelege contribuția cât de complexă este această contribuție. De exemplu, cercetări din partea oficiului prin intermediul uh, observatorului au demonstrat că aceste industrii sprijină în mod direct sau indirect 38% din locuri de muncă, reprezintă 40% din PIB-ul european și 90% din uh, comerțul extern al Uniunii Europene. Drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi mărci înregistrate, uh, designuri și brevete folosite în combinație contribuie pentru a, pentru a ne asigura că investițiile sunt rentabile. Un alt uh, punct important este că într-o lume modernă, sectoarele care folosesc în mod intens drepturile de proprietate intelectuală sunt tocmai cele care tind să plătească salarii mai bune și să creeze locuri de muncă de o calitate uh, superioară. Am observat de asemenea că întreprinderile mici și mijlocii care dețin cel puțin o marcă înregistrată, un brevet sau un design, au uh, pot garanta un venit mai mare de 32% pe angajat decât întreprinderile mici și mijlocii care nu dețin asemenea drepturi de proprietate intelectuală. A doua serie de studii importante au demonstrat că bunurile contrafăcute care sunt produse și sunt diseminate în Uniunea Europeană au un impact profund negativ. Uh, reprezintă costuri în fiecare an de 90 de miliarde de euro și amenință aproximativ 800.000 de locuri de muncă. Impactul uh, contra, contrafacerii asupra comerțului internațional este de asemenea imens și uh, o să mă refer tocmai la acest uh, impact în următoarea parte a prezentării mele. Drepturile de proprietate intelectuală protejează investițiile făcute în inovare și respectarea drepturilor de proprietate uh, intelectuală este esențială pentru a garanta un, uh, o egalitate de șanse. Acestea sunt importante și pentru țările în curs de dezvoltare, pentru că vor permite uh, investiții. drepturi urmare, încălcarea acestor drepturi nu trebuie să fie percepută ca o problemă doar pentru titularii uh, drepturilor de autor. Ele amenință în mod direct creșterea economică, amenință crearea de locuri de muncă și bunăstarea cetățenilor. Din, uh, aceste, din acest motiv, după ce am cartat pro- problema uh, în Uniunea Europeană, am colaborat cu ECD pentru a înțelege care este impactul asupra comerțului internațional și cifrele sunt uh, prea mari pentru a putea fi înțelese. înțelese. Studiul ne-a, ne arătat că în fiecare an 461 de miliarde de, de dolari uh, sunt obținute în urma uh, vânzării de produse uh, contrafăcute. Și pentru a înțelege lucrurile în context, uh, schimburile comerciale globale în, în uh, produse contrafăcute sau piratate este echivalent cu produsul intern brut combinat al Portugaliei, Greciei și Bulgaria. În termen pro- procentuali, este vorba de 2,5% din schimburile comerciale globale și 5% din importurile în Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare, țările dezvoltate sunt cele mai puternic afectate. Concluzia acestui uh, studiu este că activitățile de uh, contrafacere și de piratare sunt uh, în creștere. Și ele contribuie la finanțarea unor rețele de criminalitate organi- organizată, implicate în trafic de droguri, în activități de spălare a, a banilor și în traficarea ființelor umane. Și părțile interesate încearcă și cer acțiuni concrete. Problema și rezolvarea problemei contrafacerii nu este deloc uh, ușoară și nicio organizație sau agenție se poate, uh, poate să-i facă față singură. Doar dacă avem strategii uh, clare și dacă se depun eforturi coordonate, vom putea să facem pași înainte. Care sunt posibilitățile de acțiune în interiorul Uniunii Europene? modificarea directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să se facă uh, într-un mod coordonat și eficient. Se cere și o nouă directivă uh, și un regulament privind uh, designul com- uh, comunitar. Designul aduce o plus valoare și se află în centrul creierii de noi locuri de muncă și de creștere în țările dezvoltate și interesul vis-a-vis -vis de design a fost demonstrat de reacția pozitivă și de interesul uh, părților interesate vis-a-vis -vis de uh, evenimentul organizat în noiembrie anul trecut uh, la Milano. Designul face parte din ADN-ul Europei și trebuie să fie uh, protejat. Dincolo de perspectivele de modernizare a legislației privind designul la nivel european, este uh, Uh, avem de, de, avem de asemenea nevoie să protejăm indicațiile geografice um, ne, neagricole și cred că din acest punct de vedere există un număr de oportunități pe care le vom rata dacă nu vom uh, îmbunătăți cadrul de reglementare. Trebuie să înțelegem care este contribuția industriilor care se bazează pe drepturile de proprietate intelectuală aduse la uh, ocupare, de exemplu. Contrafacerea este o problemă globală și ar trebui să fie uh, abordată și la nivelul Organizației Mondiale pentru Comerț și uh, în cadrul acordului TRIPS. Știm, în urma studiilor efectuate în Uniunea Europeană, că societățile comerciale care nu respectă drepturile de proprietate intelectuală tind să nu contribuie, să nu-și plătească taxele, să își mute locurile de muncă în alte părți și nu uh, apar în uh, statisticile oficiale, drept urmare, și este vorba de probleme importante pentru statele în curs de dezvoltare și este o problemă care a apărut în alte studii care folosesc aceeași uh, metodă. Sunt, este discutată această metodă în discuțiile purtate cu Mexic, cu Turcia, uh, cu cele 10 state care fac parte din organizația ASEAN, cu Peru și uh, Maroc. Uh, replicarea acestui studiu privind contribuția economică adusă de aceste părți interesante ar fi foarte importantă pentru a înțelege miza uh, și importanța strategiei dedicate acestei probleme. Și în concluzie, domnule președinte, studiul efectuat de oficiul nostru și RCD ar trebui să fie un semnal de alarmă vis-a-vis -vis de uh, veniturile pierdute, de ratarea oportunităților pentru a avea o creștere economică, și de garantarea unei perspective de viitor, mai ales pentru tineri. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală este o preocupare globală pentru societăți comerciale, pentru indivizi, pentru Uniunea Europeană și pentru economiile în curs de dezvoltare. Și, din acest punct de vedere, cred că a venit momentul să promovăm acțiunile care vor promova interesele cetățenilor și consumatorilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare domnule Campinos, și acum o să încercăm să uh, intrăm în contact cu domnul profesor Corera. Mă puteți auzi? Ok. Good afternoon. Can you hear me? Good afternoon. So, uh, we will have... Bună ziua. Vă fi în direct aici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 Thank you very much for this opportunity. Perfect. Professor, thanks. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat ideile dumneavoastră privind consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală. Uneori, într-adevăr, Comisia nu dă curs uh, cerințelor Parlamentului European. Este o problemă pentru Parlamentul European, însă nu renunțăm. Aș dori să știu dacă unii colegi au uh, întrebări sau comentarii. Heidi Hautala. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să recunosc că am fost impresionată de această prezentare la care, pe care, la care am asistat, făcută din Buenos Aires. Aș dori să continui acest subiect al posibilităților de flexibilitate oferită de ONC sau de acordul TRIPS. cum a cerut și Parlamentul European. Oarecum este posibil să coordonăm mai bine posibilitățile existente la OMC și prevăzută de acordul TRIPS. În al doilea rând, credeți că protecționismul, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală de către statele dezvoltate ar putea să devină în curând demodată în momentul în care vor fi încheiate acorduri de liber schimb, fluxurile vor fi uh, universale, cu excepția informațiilor, cu excepția cunoștințelor. Deci credeți că ar trebui să actualizăm ceva și în acest punct de vedere? Mulțumesc. Alte remarci și întrebări? Văd că nu este cazul. Deci dau cuvântul în, înapoi invitațiilor pentru a răspunde întrebărilor lui Heidi. Domnule președinte, nu m-ar deranja deloc dacă și altcineva ar putea să răspundă aceste întrebări, chiar dacă mă adresasem în mod specific domnului Corea. Comisia dorește să intervină? Vă rog. Da, dacă îmi permiteți, sunt de la DigiTrade, de la Unitatea pentru Drepturi Intelectuale, de proprietatea intelectuală. Comisia sprijină în totalitate declarația de la Doha, convenită deja și este de acord și cu recomandările Parlamentului din acest punct de vedere. Deci, prezentarea la care tocmai am asistat, mie, din, din acest punct de vedere, mi s-a părut puțin confuză pentru că nu înțeleg care este problema uh, statelor în curs de dezvoltare. Comisia nu încheie acordul de liber schimb cu țările uh, în, în curs de dezvoltare. Este un lucru important de știut, pentru că cele spuse mai înainte s-ar putea să nu, să nu fie adevărate. Un aspect tehnic. Noi cerem prote- protecția datelor când vine vorba de uh, Uh, studiile clinice. Această normă face parte din acordul TRIPS, deci pur și simplu aplicăm acordul TRIPS. În al doilea rând, se spune că există o protecție dincolo de 20 de ani pentru brevete. Discutăm doar de produsele uh, farmaceutice și agrochimice, unde există o autorizație de um, introducere pe piață care durează foarte mult timp, ceea ce uh, garantează în Europa o protecție de cel puțin 5 ani și această protecție specială este valabilă doar în asemenea cazuri pe o perioadă maximă de 15 ani. Deci nu se depășește nicicum perioada de 20 uh, de ani de protejare a unui brevet. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul una pe experților, domnul Campinas.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 Dau cuvântul înapoi comisiei. Nu discutam despre țările cele mai puțin dezvoltate, care sunt guvernate de declarația de la Doha. Da, deci este vorba doar de această categorie de state. Spune domnul președinte. Heidi. Poate întrebarea mea nu a fost clară, însă domnul Corea nu mi-a răspuns. Have you tried, Mr. Professor Correa.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 But I don't know whether this was the question, really. Perhaps Heidi, you can raise it again. Heidi, poate poți să reformulezi. Da, haide să profităm de această ocazie și o să repet această întrebare. V-ați referit la poziția Parlamentului European, domnule Corea, a spus că cerem Comisiei Europene să folosească flexibil flexibilitatea uh, existentă în acordul TRIPS și să există o coordonare și o clarificare dacă, este, dacă acestea sunt necesare. Și aș dori să vă întreb unde este nevoie de asemenea coordonare și asemenea clarificare. Și o altă întrebare. Considerați că acest protecționism al drepturilor de proprietate intelectuală regăsit în acordurile de liber schimb bilaterale este demodat, în sensul că totul ar trebui să circule liber, cu excepția cunoștințelor. Domnule profesor Corea. Certainly, uh, I, I think that there is a clear contradiction between what is being uh, said by the European Commission and the communication I refer to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 Mulțumim foarte mult, domnule profesor Corea. Da, domnule Dortmund. Pe păi, cred că mai avem timp, domnule președinte, sau nu? Spuneți-mi dacă mai avem timp. Da. Discuția mi se pare absolut fascinantă și colega a pus o întrebare extrem de pertinentă mai devreme. Problema este că dacă cineva inventează ceva ar trebui să poată culege roadele, fără să fie jefuit, fără să fie să-i se fure beneficiile. Dacă, să zicem, cineva face un uh, medicament și un medicament e mult mai greu de inventat acum decât atunci când se inventa penicilina cu un simplu microscop. Dacă cineva, să zicem, vine cu o invenție și acel produs devine universal în anumite părți ale lumii și e gratis, asta înseamnă că inventatorul nu își mai recuperează investiția și asta îi descurajează pe oameni să caute, să cerceteze, descopere alte medicamente. Mă asigur, stimatul domn a definit mult mai bine problema decât uh, mine, dar uh, eu uh, am foarte multe opinii, așa cum știe domnul președinte, dar aici nu am o opinie, nu am o soluție, nu știu ce trebuie făcut. Și uh, cred că ne confruntăm aici cu o dilemă, cu o, ca o Nu știu exact care este răspunsul. Dacă mă ajută poate și alții, dacă dorește și altcineva să-mi spună cum vede problema sau cum poate să răspundă la uh, logica pe care am exprimat-o eu aici.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 This concludes... Uh, Mulțumim foarte mult. Aici uh, se încheie primul panel, o imagine extrem de amplă și un mesaj clar. Comisia trebuie să asculte mai mult vocea Parlamentului. Sper că a fost primit mesajul. Acum, cel de-al doilea panel. Avem doi experți invitați. Marie Patiulou, care reprezintă Asociația Brandurilor Europene. Bun venit! Și Piotr Strășovski, care este economist și vine de la OCDE. Așadar, acum ne vom concentra pe partea economică, vom asculta vocea companiilor. Dau întâi cuvântul doamnei Marie Patulot. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, eurodeputaților pentru această dezbatere foarte interesantă. Încep prin a spune că lucrez cu mărci comerciale, e în titlul meu și mă bucur, uh, dacă doriți, putem uh, să discutăm și despre brevete, dar cu siguranță DigiTrade le stăpânește mai bine decât mine. După cum bine ați spus, lucrez pentru Asociația Brandurilor Europene și astăzi am fost invitat aici pentru a reprezenta punctul de vedere al companiilor avem uh, cam 1800 de companii uh, membre în asociația noastră. Sper că numele lor poate înseamnă ceva pentru dumneavoastră. Avem uh, membri direcți și avem și asocie, asociații care sunt membri. Iată răspândirea noastră geografică. Îmi cer scuze pentru cei care vin din țări care nu sunt cu culoare albastră. Motivul este că nu există asociații la nivel național în toate aceste țări. Doar asta e cauza. Spuneam că reprezint mărcile comerciale, în special contrafacerea. Avem uh, două astfel de uh, comitete în uh, asociația noastră. Îmi dau seama că nu puteți citi textul de pe ecran. Dacă puteți, uh, felicitări și uh, să-mi spuneți și de unde vă cumpărați ochelarii. Dar uh, o să vă explic despre ce e vorba, oricum o să primiți prezentarea după. Suntem o coaliție a deținătorilor de drepturi. Avem asociații la nivel global, regional, național, avem grupuri de combatere a contrafacerii, Scopul nostru este să luptăm împotriva contrafacerii și pirateriei la nivel european. Am uh, ales să vorbesc uh, despre protejarea mărcilor. De ce e nevoie? Pentru că o marcă comercială reprezintă emblema originii pentru un consumator. Când mergem la cumpărături, intrăm în magazin, recunoaștem produsul și știm că putem avea încredere în el, pentru că marca de fapt înseamnă o reputație. Brandul sau marca este temelia pe care se construiește uh, catedrala sau imaginea Asta înseamnă, de fapt. Și așa ajungem la creștere durabilă, la competitivitate reală și, bineînțeles, la locuri de muncă. Ma, contează contrafacerea. De vreo 15 ani, toți spun că dacă noi putem face ceva, ei vor contraface. Uh, și e la fel de adevărat și astăzi. Eu am la mine în birou și uh, cremă contrafăcută și gumă contrafăcută și chiar lame de ras. Nu e vorba doar de produse foarte scumpe, uh, cu valoare adăugată mare, ci uh, chiar produse foarte ieftine în cantități impresionante. Asta înseamnă fraudă, pentru că consumatorul este păcălit dacă cumperi un produs online, vezi o fotografie, habar n-ai ce o să primești acasă. Și revenind la sectorul meu, dacă cumperi un șampon sau cremă de corp sau, cum am văzut în străzile Bruselului, o cremă de protecție solară și te costă exact la fel cât uh, te costă în uh, în farmacie, de fapt, dar uh, ți se duc două straturi de piele dacă te dai cu așa ceva, atunci da, chiar contează. Vedeți, iată câteva dintre datele pe care le-am compilat noi și vedeți exact cât ne costă acest fenomen. Numărul de locuri de muncă pierdute, 800 de mii de locuri de muncă din cauza contrafacerii. Și am intrat online pe regiunea Bruselului, am văzut că în regiunea noastră există 439 de 1705 locuri de muncă. Avem, de fapt, de două ori mai mulți uh, oameni care lucrează în acest uh, oraș care și-au pierdut locurile de muncă din cauza contrafacerii, deci contează. 90,3 miliarde de uh, euro din uh, vânzări pierdute. Uh, multinaționalele nu mai pot angaja alți oameni, concediază oameni și, în plus, se mai pierd și încasări bugetare, 14,6 miliarde de încasări bugetare pierdute și în astfel de, de vremuri nu ne mai putem permite să pierdem bani. Și unde merg banii ăștia? La concurenți, la cineva care va plăti personal, va construi o fabrică? Nu. Banii ăștia vor merge către crima organizată și nu spun eu asta, ci domnii de lângă mine. Am uh, un raport de la colegii francezi cu privire la contrafacere și terorism. Ce spun eu aici nu e de domeniul senzaționalului, ci sunt lucruri dovedite. Sunt uh, date și rapoarte care vin uh, de la poliție și de la agenții de aplicare a legii. Așadar, contează? Eu cred că da. Ultimele date pe care le-am afișat aici, comerțul, 5% din importurile care intră în Uniunea Europeană sunt falsificate. Doar importuri. Deci nu uh, produsele manufacturate sau asamblate aici, ci și nici ce se exportă de aici. Doar ce se importă și doar ce am găsit, ce am detectat. 5%, ia uitați-vă în sală, doamnelor și domnilor, asta înseamnă unul din 20 de produse e falsificat. Foarte multe din uh, coletele mici, uh, de obicei un pachet trimis prin curier sau prin poștă, e foarte greu de controlat, pentru că sunt foarte multe astfel de colete mici. Eu spun că 5% din importurile din uh, Uniunea Europeană nu vin, de fapt, prin plic, ci prin intermediul navelor cargo foarte mari. Avem foarte multe astfel de nave, de mărfuri foarte mari pe care nu le putem urmări pe toate, din păcate. Colegul de la OCDE știe bine că 2,5% din uh, schimburile comerciale la nivel global, adică 461 de miliarde de dolari, uh, sunt de fapt bunuri contrafăcute. Dar asta nu e o nimica toată, asta e o industrie veritabilă. Deci 5% din importurile Um, în Uniunea Europeană sunt falsificate. Cum vin uh, produsele astea? Prin nave mari, prin porturi de mărfuri, Rotterdam și Anver în special. Acestea însă nu sunt capitalele cu cel mai mare consum din Uniunea Europeană, nu. Acolo vin aceste mărfuri care trebuie apoi transbordate sau uh, care vor uh, intra în circuitul de tranzit și acolo putem interveni, putem lucra împreună. Uitându-mă la distinsul domnului stânga, uh, în primul rând trebuie să înregistrăm marca comercială. Nu cumperi o mașină și nu o lași uh, pe trotuar cu portiera deschisă și cu uh, cheile înăuntru. Nu, întâi o înregistrezi, declar că este a ta. Faci asta la nivel național, regional, global. Și la nivel național Prima recomandare pe care o facem este să nu se facă creșterea doar într-un stat membru al Uniunii Europene, pentru că sunt uh, state bine cunoscute în lume pentru uh, contrafacere. Dacă se poate, înregistrați-vă marca comercială chiar acolo. De ce? Pentru că prima linie de apărare este VAMA, granița și autoritatea vamală poate opri un import sau un export dacă marca comercială e înregistrată. Așa că vă rog, înregistrați-vă marca. Am vorbit despre vămi. E bine, odată ce ai obținut acest drept, trebuie să completezi un document um, prin care spui, ăsta e produsul meu, ăsta e dreptul meu, ăsta e numărul de registrare și ăsta e numărul meu de telefon. Acest tip de document trebuie uh, comunicat vămilor și poți uh, comunica și informații suplimentare. De ce? Pentru că vămile pot uh, controla doar 1,5% din un volumul de mărfuri care trece prin ele. De aceea, uh, autoritățile vamale aleg să facă o analiză de risc și fac o țintire a controlelor. Dacă uh, știți, există acele alerte, steguleț roșu, care pot fi declanșate. Există o dată de bază, o oh, bază de date a agențiilor uh, de aplicare a legii care pot uh, face schimb de date. Noi uh, încărcăm acolo astfel de, de date, de mărci comerciale inclusiv date nominale care sunt protejate. Când știm că uh, am identificat uh, persoane sau organizații care contrafac produse, pot spunem asta poliției și apoi informația ajunge la vămi. Lucrăm uh, pe teren cu poliția locală, cu anchetatori, uh, facem uh, chiar și razii, adesea ne mai și luăm bătaie, dar asta e. De aceea avem nevoie ca autoritățile de aplicare a legii să colaboreze unele cu altele. OLAF reprezintă un caz excelent de colaborare, Europol, Interpol, foarte buni, foarte deschiși, foarte doritori să ajute. Au o campanie foarte bună la Europol cu uh, informații uh, foarte ușor de citit, foarte accesibile. Intrați pe website-ul lor. În ce privește sectorul public, trebuie să uh, spun un mulțumesc din inimă celor de la DigiTrade, pentru că au organizat tot felul de dialoguri și de discuții Deja am uh, auzit de la cei doi directori uh, menționate asistența și uh, instrumentul IP Key. Ne credem că este un prim pas necesar să introducem astfel de prevederi în dreptul național, în legislația internă. Și uh, cei care vor să creeze, care vor să creeze locuri de muncă, să fie încurajați. Însă pentru asta e nevoie și de punere în aplicare. În anumite locuri ale lumii, care au fost uh, instituite așa numite zone de liber schimb, și vorba de uh, facilitarea comerțului legal și nu ilegal, lăsați autoritățile de aplicare a legii să își facă treaba. Acum, după ce am mulțumit Comisiei, trebuie să mulțumesc și Parlamentul European, bineînțeles. Cineva a produs acest uh, pahar contrafăcut și cineva l-a vândut. Pot să vă spun că nu e vorba de aceeași entitate. Cineva a dus acest pahar din uh, țara de origine către țara de destinație și uh, poate să fie poșta, poate să fie un curier, poate să fie chiar o procesator de plăți. Toți acești intermediari fac bani din uh, circulația bunurilor ilegale contrafăcute. De aceea mă bucur foarte mult că săptămâna trecută, și acum trebuie să mă uit pe notițe, că nici eu nu pot citi, mă bucur că săptămâna trecută, pe 15 iunie, Parlamentul European a adoptat uh, rezoluția cu privire la protejarea drepturilor de proprietate intelectuale. Este vorba de directiva IPRED, um, prin care toți actorii din lanțul valoric, inclusiv intermediarii, furnizorii de servicii de internet, de pildă, să combate eficient contrafacerea prin măsuri active, proporționale și eficiente. Asta înseamnă pur și simplu să îți asumi ce ai de făcut, să faci due diligence și să te asiguri că respecti legea, pentru că responsabilitatea este una comună, atât pentru uh, decidenți, pentru companii, pentru autorități de aplicare lege și consumatori. Pentru că sunteți în Comisia INTA, o să vorbesc, bineînțeles, despre o să mă gândesc în special la creștere și dezvoltare comercială, dar și la protecția consumatorilor. Președintele, mulțumim, a fost uh, foarte clar mesajul. Acum, care este impactul economic al bunurilor contrafăcute? Asta e o întrebare pentru OCDE. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, mă bucur că m-ați invitat. Eu sunt de la OCDE Organizația Internațională cu sediu de la Paris. Um, try to shape the date. Noi încercăm să producem date concrete, utile în adoptarea de politici. Astăzi voi prezenta date cu uh, Um, impact uh, și în uh, spatele acestor statistici există, bineînțeles, o metodologie. După cum am spus, OCDE-ul este uh, o instituție publică care se concentrează pe politici publice. Mm, de ce contrafacerea este importantă? De ce, în, în momentul în care se adoptă politici, trebuie să ne pasă de comerțul cu produse contrafăcute? Ei bine, haideți să clarific un lucru. Trebuie să spun că am fost puțin, mi-a fost un, un lucru neclar în legătură cu prezentarea domnului Corea. Cred că brevetele devi, în, au uh, în, cumva ocupă prea mult teren aici. Pot să fie considerate ca fiind echivalente cu drepturile de proprietate intelectuală, dar brevetele um, protejează invențiile. În schimb, mărcile sunt informații directe pentru consumatori în legătură cu produsele. Este dreptul meu să cred că acest bun a fost făcut de o anumită companie. Și dacă cineva nu respectă acest drept de proprietate, practic încalcă dreptul consumatorului să creadă că acest produs a fost produs de uh, compania al cărui nume apare pe produs. Deci eu mă voi referi mai ales la mărci. Deci, de ce contează produsele care încarcă dreptul mărcilor? Datele noastre arată că valoarea mărcilor crește foarte mult. Domnul Camino a spus, a spus că studiile macroeconomice arată că mărcile contribuie din ce în ce mai mult la PIB voi da un exemplu. Eu lucrez, locuiesc la Paris, un oraș minunat, și pe drum, în Talis, mă gândeam ce produse cumpăr în fiecare zi care nu sunt protejate de mărci. Ce decizii ale mele de consumator nu sunt motivate de mărci. Și singurele motive, uh, exemple pe care le-am găsit sunt, sunt uh, bagheta și croasantul. Restul uh, sunt toate protejate de mărci. Merg la Carrefour și cumpăr unt prezidon pentru că am încredere în calitatea acestui produs. Acestea sunt doar informații anecdotice care sprijină statisticile macroeconomice că valoarea mărcilor cresc și pentru cei care practică contrafacerea uh, produselor, acesta este un surs uh, o, o sursă de venit din încredere, din snobism sau de, din, pentru a folosi produsele de lux, oamenii au încredere în mărci și astfel oferă mai mult loc uh, uh, celor care contrafac produsele pentru a obține câștig comercial. Deci uh, comerțul se face de la compania A la B la C prin intermediul companiei T. Fenomenul uh, lanțurilor globale de valoare înseamnă că pentru a face acest telefon BlackBerry, cineva a trebuit să vină cu o idee, cineva a trebuit să creeze uh, ecranul, diferitele componente, uh, și multe țări au fost implicate în acest proces și au existat multe oportunități pentru cei care practică contrafacerea să polueze acest uh, uh lanț de producție. De ce trebuie să ne pese de acest lucru? Tocmai din cauza faptului că comerțul economic crește și astfel oferta și cererea se întâlnesc direct și investițiile devin dificile. Deci, pe scurt, datele ne arată că s-ar putea să avem o problemă. Este o problemă, bineînțeles, dacă nu n-aș fi eu aici. Vă voi spune doar că ocde ul noi, noi la OCDE suntem statisticieni. Obiectivul nostru este să oferim date pe care să se bazeze politicile. Aceste date trebuie să fie clare, robuste și neutre. Uh, în uh, spatele tuturor concluziilor pe care le prezint aici există date statistice. Noi nu facem estimări uh, robuste pentru că aceste studii sunt clare și transparente. La sfârșitul fiecărui fiecărui studiu găsiți o anexă cu multe formule și grafice, tocmai pentru a asigura transparența. Și puteți reproduce studiile noastre și neutre, pentru că suntem o instituție publică și niciun bănuț Um, nu uh, vine de la investitori privați. Deci, uh, activitatea noastră nu este um, um, sponsorizată din surse private. Oferim uh, celor care fac politici imagini neutre legate cu situația de azi. Care este volumul și care sunt tendințele în comerțul cu produse contrafăcute și piratate? Voi prezenta pe scurt aceste imagini neutre. Mai întâi, volumul. Așa cum a spus domnul Campino, 461 de miliarde de dolari a fost volumul comerțului cu bunuri false în 2013. Este o, o sumă foarte mare, echivalentă cu PIB-ul unor țări sau de două ori cifra de afaceri a unor companii ca Apple uh, Uniunea Europeană este vizată, da? Pentru că europenii sunt bogați și plătesc mai mult uh, pentru mărci și 5% din importurile în Uniunea Europeană sunt produse false. Sectoarele inovante sunt tot situații de risc. 6,5% din comerțul cu bunuri high-tech sunt uh, bunuri contrafăcute. Um, în domeniul medicamentelor, de exemplu, se uh, practică mult contrafacerea produselor. 16,2 miliarde din comerțul mondial cu medicamente reprezintă uh, medicamentele false, contrafăcute. Deci, care nu că, că nu respectă uh, brevetele, ci care înșală consumatorii pentru că consumatorii au dreptul să creadă că uh, iau medicamente adevărate și protejate de mărci, dar nu e așa. Ce produse sunt contrafăcute? Ei bine, orice produs protejat de drepturile de proprietate intelectuală sau de o marcă poate să fie contrafăcut. Dacă oamenii sunt gata să plătească pentru o marcă, apar bunuri contrafăcute. Deci sunt bunuri de lux, cum ar fi ceasurile, parfumurile, bunurile din piele și așa mai departe, dar și mașinării, produse chimice sau pesticide sau piese Uh, piesele pe care le, le instalați în mașina dumneavoastră doriți să fie um, protejate de mărci, de marcă, dar nu e așa. Sunt de asemenea contrafăcute um, medicamentele, jucăriile, cosmeticile, alimentele. Eu sunt gata să plătesc mult, uh, să plătesc scump produsele, cosmeticele pe care le folosesc. Am încredere în mărci, dar sunt uh, ținta ideală pentru cei care practică contrafacerea. De asemenea, există um, încălcări ale mărcilor uh, la fructe, um, la uleiul de uh, cocotier, uh, uh la banane, la uh, căpșuni, uh, pentru că se pot aplica rețete, uh, se pot aplica etichete cu anumită marcă, dar de fapt produsele respective nu sunt de marca respectivă. Dar, și, dar bineînțeles, este foarte greu să se uh, dovedească faptul că acea banană nu este de marca respectivă. Rapoartele noastre, inclusiv cel pe care vom lansa foarte curând, arată că contrafacerea produselor este uh, valoare, o activitate economică organizată care folosește în avantajul său soluțiile logistice moderne și evoluția comerțului electronic. Se concentrează în mare parte în China, mai ales China este principala țară în care se produc produsele contrafăcute și rutele comerciale sunt foarte complexe uh, și acestea sunt folosite pentru a curăța documentele um, și se creează centre de distribuție în hub-uri în care nu se fac multe controle, în țări cum ar fi Hong Kongul, Singapore sau uh, Emiratele Arabe Unite, cu o infrastructură foarte dezvoltată, dar cu foarte puține controle sau controle care nu funcționează bine. Sunt și multe modele sectoriale sau specifice unor regiuni din perspectiva europeană, economica Albania, Egiptul, Marocul sau Ucraina sunt importante uh, pentru redistribuirea uh, sau tranzitul unor bunuri falsificate care trebuie să ajungă în Uniunea Europeană. Acum, care uh, sunt um, companiile care suferă de contrafacerea produselor? companiile din țările O.C.D. mai, printre care se află majoritatea statelor uh, europene, sunt vizate Italia, Franța, uh, Regatul Unit sau Luxemburgul. Companiile din aceste țări suferă mult de pe urma contrafacerii produselor și uh, efectele și OCDE-ul încearcă să cuantifice efectele, pentru că unele dintre aceste efectele contrafacerii pot fi cuantificate și estimate. Putem cuantifica efectele în uh, volum de vânzări pierdute, profituri uh, pierdute, uh, venituri din impozite pierdute și locuri de muncă pierdute. Dar acesta este doar vârful icebergului. Există efecte asupra guvernanței, corupția, uh, efecte asupra siguranței, uh, dacă sunt folos- având în vedere că se folosesc produse cosmetice, pesticide, medicamente sau baterii falsificate. Uh, Ehm, bineînțeles, să reduc stimulentele pentru a inova și de a pune pe piață produse noi. De ce să te chinui să creezi un proiect nou dacă apoi el va fi contrafăcut eh, și se produce un produs care arată la fel și se folosește marca ta? Vă întrebați cu siguranță ce putem face noi pentru a răspunde acestei probleme. Nu e ușor, să reacționăm pentru că, așa cum v-am spus, cei care practică contrafacerea uh, au operațiuni la nivel global, deci uh, nu cunosc frontiere și operațiunile desfășurate în multe țări sunt implicați actori privați, dar și actori guvernamentali și există interacțiunea între țările țintă, țările de tranzit și țările sursă care suferă de probleme legate de corupție. Așa cum a spus domnul Campino, în primul rând trebuie să înțelegem fenomenul și apoi să acționăm. Și rolul nostru al OCDE este să vă furnizăm cât mai multe date pentru a vă ajuta să înțelegeți problema. Sper că nu v-am plictisit. Vă mulțumesc foarte mult! Thanks Vă mulțumim și noi. Întrebări, observații din partea colegilor? Heidi. Thank you very much, I think. Vă mulțumesc foarte mult. Prezentarea a fost foarte interesantă. Cu toții suntem dezamăgiți în calitate de consumatori atunci când obținem produse falsificate. Nu vă voi da propriile mele exemple acum. Într-adevăr, am auzit ce trebuie făcut. Întrebarea mea este dacă există dovezi că există o producție de produse false pe scară largă care avea o relație cu economia offshore pentru că acesta este în vizorul Uniunii Europene în urma scandalurilor recente. Este interesant să vedem dacă există o uh, legătură clară între paradisurile fiscale offshore și uh, bunurile contrafăcute. Am văzut de asemenea că există hub pentru transportul, pentru logistica de transport al produselor um, falsificate în jurul Uniunii Europene și în vecinătatea estică. Uh, ce putem face pentru a aborda această problemă în politica de vecinătate. E util să existe acorduri de cooperare, în faptul că există acorduri de cooperare între Ucraina și Eurojust, de exemplu, pentru că, după cum ați spus, pentru a rezolva problema producției de uh, Um, de bunuri contrafăcute, trebuie să se acționeze transfrontalier. Ce putem face, mai ales noi, în vecinătatea noastră directă? Mulțumesc. Ima. Microfonul vorbitoarei nu funcționează. Decía, empiezo, que muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit uh, pe cei doi invitați pentru că au făcut prezentări extrem de interesante și foarte clare. Eu aș dori să vă întreb un lucru, indiferent uh, care dintre dumneavoastră îmi răspunde, e bine. Parlamentul European a adoptat în mai, în plenară, un raport de inițiativă cu scopul de a lua măsuri pentru a armoniza mecanismele de control Uh, și sancțiuni în vămi pentru a lupta împotriva falsificării bunurilor. Avem o uniune vamală, dar ea nu este finalizată, pentru că prin diferite mecanisme de inspecții, control și, sau în ciuda mecanismelor de inspecții, control și sancțiuni, totuși intră produse contrafăcute pe teritoriu. În raportul de inițiativă am cerut să se încerce să se găsească mecanisme pentru a avea o armonizare reală. Aș dori să știu dacă dumneavoastră considerați că e cu adevărat necesar uh, să realizăm această armonizare. Ar fi cu adevărat o măsură utilă ca să minimizăm comerțul cu uh, bunuri contrafăcute și, dincolo de armonizare, nu am reușit pentru că nu au obținut majoritatea suficientă să creăm sau să cerem să se creeze o agenție centralizată de control al mecanismelor um, în vămi. Deci a mecanismelor de control pentru a se asigura că se aplică aceleași măsuri și aceleași sancțiuni în toate punctele de intrare în Uniunea Europeană, că se folosesc aceleași mm, um, procese de um, de inspecții. Deci pentru a asigura o armonizare reală ale acestor procese. Mulțumesc! Mulțumesc! Am și eu uh, o contribuție în legătură cu comerțul electronic. Studiul arată că 54% din consumatori folosesc astăzi internetul pentru a cumpăra produse online. Cred că această proporție va crește în viitor. În ultimii doi ani, volumul vânzărilor online s-a dublat. Care sunt consecințele um, acestei evoluții pentru problema noastră? nu vor mai intra uh, containere mari în porturile din Hamburg, Antwerpen sau Valencia și aceste produse vor veni prin poștă. Din câte am înțeles eu, situația se va complica, poate se va înrăutăți din cauza acestei evoluții a comerțului electronic. Cum putem reglementa comerțul electronic în cadrul um, proceselor de la OMC. Înainte de a vă da cuvântul pentru a răspunde, voi îl voi ruga pe Pedro Valescu Martins de la Comisie să facă câteva scurte observații. Thank you very much, Mr. Chair. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Într-adevăr, Direcția Generală Trade și activitățile întreprinse prin acordurile de liber schimb, prin promovarea unei agende multilaterale de garantare a drepturilor de proprietate intelectuală, se fac tocmai în interesul companiilor reprezentate de doamna Patulov pentru artiștii, creatori de conținut audiovizual, pentru cei care creează programele informatice, pentru cei care sunt foarte uh, creativi în toate domeniile economice, pentru cei care se ocupă de produse cu protejate de uh, indicații geografice, pentru oamenii de știință care inventează medicamente extraordinare care vă ajută să fie vindecate anumite boli și care, desigur, sunt costisitoare. Și făcând acest lucru, nu dorim să exploatăm statele sărace, ci avem interesul creării unei egalitate de șanse și chestiunile care țin de drepturile de proprietate intelectuală sunt foarte tangibile și pot fi garantate doar dacă există un cadru de reglementare respectat. Facem acest lucru respectând cu totul orientările oferite de Parlamentul European și ținând seama de nivelul de dezvoltare a statelor cu care purtăm negocieri. Și în acest sens, poate este important de știut că 95% din medicamentele esențiale listate de Organizația Mondială a Sănătății nu sunt protejate de un brevet. Și cu toate acestea, toate statele au, au, un, au acces la aceste medicamente. Din cele 5% protejate de un brevet, nu trebuie să uităm că nici, uh, niciunul din statele cele mai puțin dezvoltate nu este obligat să respecte orice normă privind uh, protejarea uh, drepturilor de proprietate intelectuală și cu toate acestea, niciunul din aceste medicamente nu ajunge în statele respective. Deci poate problema uh, trebuie căutată altundeva, nu este reprezentată de drepturile de proprietate intelectuală care ar uh, împiedica, reprezenta un obstacol în calea ajungerii acestor medicamente în țările cele mai sărace. Și nu este vorba de tratamente avansate de ultimă oră împotriva cancerului, ci de medicamente de bază. Noi respectăm agenda de dezvoltare de la Doha și în inter, prin, intermediul, prin intermediul negocierilor comerciale, așa cum a recunoscut și doamna Patiula, noi încercăm să promovăm, să apărăm legile adoptate de Parlamentul European, pentru că, într-adevăr, acestea sunt de o calitate extraordinară. S-a pus o întrebare privind armonizarea în domeniul uh, vămilor. Când vine vorba de vămi, Uh, Europa dispune de un cadru de reglementare printre cele mai avansate, cele mai eficiente din lume, care permite uh, vămilor europene să examineze mm, mii de produse în fiecare an. Deci aceasta este munca noastră și uh, săptămâna trecută am fost în Ucraina, de exemplu, unde asistăm această țară printr-un proiect de twinning care permite guvernului ucrainean să adopte un set de legi care să le permite să fie complet, să respecte în, în totalitate acordurile de cooperare cuprinzătoare semnate cu Uniunea Europeană încă nu toate propunerile legislative au devenit legi, dar oricum Uniunea Europeană și-a oferit sprijinul în acest sens. În ceea ce privește comerțul electronic, este, o, este un subiect uh, de mare actualitate, este un instrument care poate fi foarte util, însă la fel cum se întâmplă cu orice instrument, un instrument poate fi și abuzat. Și plecând de la instrumentele și normele de care dispunem, lucrăm din răsputeri pentru a crea o listă de monitorizare, de produse monitorizate cu ajutorul uh, industriei și cu ajutorul observatorului existent, o să putem să identificăm uh, piețele care uh, recurg la vânzarea de produse contrafăcute pe o, la o scară mare și acest instrument va fi foarte util pentru a înțelege care este problema și în contextul Organizației Mondiale a Comerțului promovăm discuțiile privind comerțul electronic acolo, putem să promovăm acest uh, instrument și să încercăm să evităm uh, abuzarea sa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, revenim acum la expert. Doamna Batul are prima cuvântul. Vă mulțumesc, o să încerc să răspund uh, a întrebărilor. Dacă nu voi reuși, înseamnă pur și simplu că nu mai înțeleg uh, scrisul. În ceea ce privește economia uh, offshore, contrafacerea este o infracțiune și criminalitatea, în mod evident, are o legătură cu, infracți- cu infracțiunile și trebuie să urmăm uh, fluxul de bani, originea banilor. Trebuie să facem acest lucru. Piotr Apoi s-a referit la uh, faptul că aceste produse contrafăcute ajung în Uniunea Europeană din vecini apropiați și, într-adevăr, o cooperare mai strânsă cu uh, forțele polițiene și cu autoritățile statele respective ar fi uh, utilă și există aici o legătură și, și cu următoarea întrebare. Vămile Um, vame și nu sunt oameni care se plictisesc, uh, își petrec, uh, au zile încărcate și deseori sunt prea puțin respectați. Less money, shall we say, than in others. We have to be realistic. Și sunt uh, remunerați în mod diferit de la un stat la altul. Dar eu mi-aș dori dacă autoritățile vamale ar fi mult mai bine finanțate. Pentru că există experți uh, în autoritățile vamale foarte buni pe aceste chestiuni de drepturi de proprietate inte- uh, intelectuală și uh, cum știu dacă un, uh, un produs este problematic. Recunosc uh, o problemă plecând de la culoarea um, scociului în care este împachet, împachetat un, un produs și uh, experții uh, respectiv deseori uh, ajung în alte să-și desfășoare activitatea în alte domenii, deci ar fi bine dacă am reușit să-i păstrăm în autoritățile vamale. Apoi, centralizarea autorităților vamale. Există Europol care nu se ocupă doar de chestiuni polițienești, ci și de chestiuni vamale și atunci când vine vorba de sancțiuni, Așa cum a spus și Pedro, din punct de vedere uh, procedural există regulamentul vămilor care guvernează procedurile. Însă nu trebuie să uităm că există o diferență în anumite state. Dreptul civil este relevant, în altele sunt chestiuni care țin de dreptul penal și Parlamentul European a avut un rol foarte important în obținerea uh, directivei respective, însă avem nevoie de punerea în aplicare a unor mai bune sancțiuni și legea existentă trebuie să fie respectată. Și apoi trebuie să încercăm să ne concentrăm resursele și mă refer acum la comerțul electronic. Într-adevăr, foarte multe produse ajung în Europa în containere de pe, de pe, de pe vase și contrafacerea produselor este o, o afacere globală acești oameni știu foarte bine ce fac, știu cum să evite legile, deci lucrurile cred că se vor uh, uh, înrăutăți din toate punctele de vedere. Uh, este o mare problemă. Va trebui să colaborăm cu toții în Uniunea Europeană, dar și cu partenerii externi. Aceasta ar fi o soluție care ar fi, ne-ar ajuta, Piotr nu pot să vă adaug decât lucruri care se bazează pe date și pe statistici. În ceea ce privește economia contrafacerii și cele conexe. Informațiile noastre și analizele noastre ne demonstrează că există foarte multe zone de liber schimb care sunt abuzate, devin uh, pivoturi de distribuire a produselor contrafăcute în Uniunea Europeană și în ceea ce privește containerele care ajung în Europa aceste containere ajung tocmai în aceste zone de liber schimb și apoi uh, produsele con- uh, contrafăcute sunt reîmpachetate în uh, pachete de dimensiuni mai mici, care apoi sunt distribuite. Este un model de afaceri uh, uh, de succes pentru cei care se ocupă de el, pentru că dacă aceste produse contrafăcute sunt uh, reîmpachetate, pot fi detectate mai greu la frontiera europeană. Și tocmai de aceea ne-am gândit la un la un uh, proiect de follow-up uh, pentru a înțelege de ce anumite zone de liber schimb devin asemenea uh, pivoturi, puncte turnante în distribuirea acestor produse contrafăcute și altele nu. Și aș dori să vă spun că nu este vorba de state sărace. Hong Kong, Singapore, Uh, Emiratele Arabe Unite sunt uh, economii dezvoltate, bine dezvoltate, care recur tocmai la asemenea zone de liber schimb. Apoi, um, ce se întâmplă cu Uniunea Vamală în, în, Uniunea Europeană? Am um, cartat câteva deficiențe legate de guvernanță din Uniunea Europeană, de exemplu, împărtășirea informațiilor. Uh, este, aici am putea să găsim foarte rapid un răspuns care a îmbunătățit situația. De asemenea, armonizarea sancțiunilor, uh, sancțiunilor impuse. Cei care se ocupă de contrafacere sunt niște oameni foarte inteligenți, știu foarte bine care sunt punctele slabe și care sunt pârghiile pe care trebuie să le uh, folosească. Apoi, comerțul electronic este uh, un lucru minunat. Eu iubesc Amazonul, soției mele îi place Zalando, Fiului meu îi place AliExpress. Mm, cred că niciun uh, guvern și nici uh, toate guvernele împreună nu vor reuși să rezolve această problemă a produselor contra, uh, contrafăcute vândute pe internet și platformele de, de, de pe internet ar trebui să participe companiile de Uh, transport ar trebui să se implice uh, de asemenea și cu toții am încer- ar trebui să încercăm să redactăm orientări generale privind buna guvernanță pentru a face față acestei probleme. Vă mulțumesc. Am citit în urmă cu câteva zile un articol în care CEO-ul Alibaba a spus cât de minunat ar fi ideea creării unei singure platforme Um, de vânzări uh, online pe internet. Cred că ar fi într-adevăr o idee minunată. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc și colegilor pentru întrebările lor. Eu sunt convins că ne va preocupa o perioadă lungă de timp uh, acest subiect. Vă mulțumesc tuturor și ne revedem în curând. This of course